I read that the chair starts the second meeting slot with the announcement of the results of the first voting <laughs> session. So I'm doing it. Uh, everybody. Citesc aici că um, președintele începe cu anunțarea voturilor din prima sesiune. Toată lumea a primit uh, documentul cu rezultatele votului. Am refuzat așadar acordarea descărcării de gestiune pentru Consiliu de asemenea, am refuzat uh, uh, descărcarea de gestiune și pentru Comitetul Economic și Social. Deci, uh, două descărcări de gestiune cu refuz. Și putem trece acum la votul final. Deschidem acum cea de-a doua sesiune de vot, care va rămâne deschisă deschisă până la 17 și 15, dar mai întâi trebuie să verificăm dacă există quorum. Aici la mine scrie 17 și 15. Deschid votul acum până la 17 și 30, dacă se dorește. La mine în documente scrie altceva, dar putem prelungi până la 17.30, dar cred că membrii noștri vor reuși să se încadreze cu aceste două voturi. Vom opri votul așadar la 17.30. Verificăm quorumul. 2, domnul Cernețchi, Svetelina, de asemenea. 4, 4, 6, 7. Mai așteptăm. Niște colegi. Am să-l sun pe domnul Savama. Vă rog apăsați butonul pentru verificarea formului. S-a atins formul necesar, suntem nouă. Deci declar deschis votul. Astfel încât toată lumea poate verifica instrumentul pe care îl cunoaște toată lumea deja din această dimineață și aș putea chiar spune că a, a avut succes pentru că am fost la înălțimea așteptărilor uh, în prima sesiune de votare. Acum Bun venit, domnule Burcher, noul director general al DG Agri. Avem uh, foarte multe lucruri de discutat sau discutăm foarte multe lucruri uh, <clears throat> cu DG Agri în momentul de față din cauza CFM-ului, alte chestiuni pe care comisia noastră le analizează în mod critic. Mă bucur că sunteți aici <clears throat> și sunteți uh, un director general în cunoștință de cauză. Ne bucurăm că sunteți aici și vă dau cuvântul. Mulțumesc, stimată doamnă președinte Holmai, <clears throat> stimate domnule raportor Cruz, stimați membri ai Comisiei Cont, mulțumesc pentru posibilitatea de a vă prezenta raportul de activitate anual a DG Agri, care se referă la realizările de politici din 2019, dar și la eficacitatea cadrului de controlling intern. Atunci când vorbim de realizările majore de politică în 2019, se impune să subliniez că în momentul de față performanțele generale a sectorului agroalimentar din <clears throat> european uh, includ și uh, provocările legate de COVID-19. Sectorul agroalimentar din Europa a continuat să funcționeze eficient în cursul crizei COVID din 2020. Ne-am asigurat că această criză sanitară nu a devenit și o criză alimentară. Lanțul alimentar a fost suficient, sigur, cu alimente de calitate și accesibile pentru cetățenii noștri și acest lucru se datorează în mare parte politicii agricole comune. <clears throat> Plățile directe au oferit o plasă de siguranță pentru veniturile fermierilor noștri în timpul crizei, asigurându-se astfel că în toată Europa uh, acest sector rămâne funcțional și de asemenea și um, depozitele private s-au dovedit a fi utile în acest moment de criză. De aceea cred că este important ca acum să nu ne complacem și să uh, credem că mm, siguranța alimentară este dată. Acum m-aș referi la realizările din 2019. Aș începe prin a spune că în 2019 am avut circa 7 milioane de beneficiari fermieri care au primit ajutoare legate de venituri, dar și uh, investiții în uh, gospodării dar și pentru practici uh, prietenoase cu mediul. Acest lucru a contribuit enorm la uh, un bun standard de viață, așa cum se stabilește prin tratat, dar nu este vorba doar de plățile acordate fermierilor. Este vorba și de o distribuție echitabilă. Raportul anual de activitate arată că distribuția plăților directe e mai nuanțată decât uh, se percepe deseori în discuția publică. De fapt, 72% din plățile directe din 2019-19 au fost acordate unor ferme profesioniste care gestionează ferme cuprinse între 5 hectare și sute de hectare. Comisia a promis o distribuție mai echitabilă în uh, politica agricolă comună după 2019, însă rămâne de văzut uh, care va fi rezultatul negocierilor pentru politica agricolă comună viitoare. Însă această politică agricolă comună trebuie să devină mai durabilă și acest lucru rezultă și din raportul de activitate pe 2019. Am reușit să uh, sporim uh, numărul de um, zone în care se practică agricultura ecologică, care în total acum este de 8% și um, plățile pentru uh, astfel de activități uh, se cifrează la 80%. Însă și aici trebuie făcut mai mult pentru că Curtea de Conturi arată și în raportul recent în ceea ce privește polinatorii și biodiversitatea, că e nevoie de mai multe măsuri. Um, biodiversitatea în cadrul PAC ne va permite să ținem cont de um, biodiversitate, de strategia de la fermă în farfurie, pentru că Reforma PAC include un sistem ambițios pentru condiționalități, scheme obligatorii pentru statele membre și, de asemenea, și o încadrare adecvată în ceea ce privește cheltuielile, în special din pilonul 2, pe chestiuni care țin de mediu și climă. Iată deci realizările în domeniul politicilor. Permiteți-mi să închei cu o ultimă realizare din domeniul politicilor care consideră că este de importanță cheie pentru viitorul PAC. Este vorba de tinerii fermieri și cred că aici, în contextul programelor noastre pentru dezvoltare rurală, am reușit să contribuim la renoirea generațională, dat fiind faptul că peste 100 de mii de tineri fermieri au obținut uh, finanțări pentru uh, începerea activității. Și aș dori să vă mai reamintesc că în 2019 am propus o perioadă de tranziție, un regulament în acest sens, pentru intrarea în vigoare a noului PAC, care încă se discută între colegiuitori. Acum, permiteți-mi să mă refer la cadrul intern de control, gestiune financiară și asigurare. După cum știți, PAC reprezintă o parte majoră a cheltuielilor UE și cred că este o parte bine gestionată. Pentru anul financiar 2019, 97% din cheltuielile din PAC uh, au <clears throat> fost fără re, re, erori. 1,89% este rata estimată de eroare, deci iată mai mică decât uh, în anul precedent și asta pentru 2019, pentru întregul PAC uh, se situează pentru prima dată în sub pragul de materialitate de 2%. Când um, vorbim de pilolul, 1, plus directe, avem o rată de eroare de 1,75% și în pilonul 2 rata de eroare este în mod tradițional mai ridicată, 2,7%, dar și aici rata de eroare a scăzut. Totuși, suma uh, finală supusă riscurilor este chiar și mai scăzută. Știți că am avut o serie întreagă de acțiuni uh, de remediere prin uh, sistemul nostru de um, închiderea conturilor și cred că prin această procedură uh, am reușit să reducem riscul la 0,12%. Dar asta nu înseamnă că toate aspectele din uh, cadrul nostru intern de control funcționează uh, excelent. Mai sunt și alte capitole care uh, sunt uh, supuse unor rezerve pentru că este nevoie de îmbunătățiri. DG Agri lucrează cu statele membre pentru a identifica și remedia cauzele acestor erori. Iată deci pe scurt ce am vrut să vă spun despre elementele cheie ale raportului nostru de activitate anual și aștept cu interes acest schimb de opinie cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule director general Burcer. Permiteți-mi acum să dau cuvântul raportorului nostru, de, uh, domnul Cruz. Mulțumesc, uh, domnule Burcer, pentru raportul dumneavoastră. Sunt cifre destul de mari pe care le puteți prezenta aici. Este și domeniul cel mai important de politici și este impresionant. Totuși, permiteți-mi să vă adresez câteva întrebări care poate vi se par prea detaliate, dar totuși sper că puteți adăuga câte ceva aici. În primul rând, este vorba de raportul special a conturilor al Curții de Conturi cu număr 23, unde s-a constatat că uneori, în anumite cazuri, e vorba de pildă de mere, s-a constatat că prețul pieței pentru mere a scăzut atât de mult încât uh, susținerea pe care uh, a fost comunicată de Digi Agri producătorilor polonezi s-a situat cu peste 10% peste prețul pieții. Și atunci mă întreb cum se poate asta și ce faceți pentru a contracara astfel de situații. În al doilea rând, aici e vorba de noua procedură OLAF, unde spuneți că rapoartele finale și supravegherea uh, punerii în aplicare a demarat. Cum funcționează această procedură și ce rezultate a avut? Și o a treia întrebare. Aici este vorba de rata de eroare, unde spuneați că per ansamblu a scăzut și mai ales și acolo unde avem cifre mari la dezvoltarea rurală, dar 2,7% este totuși mult în continuare. Ce faceți în acest sens și de ce totuși această rată de eroare continuă să fie ridicată? Mulțumesc! Domnule director general, mulțumesc domnule Cruz pentru întrebări. Permiteți-mi să, întreb, uh, să încep cu ultima. Permiteți-mi să vă reamintesc că rata de eroare generală pentru toate cheltuielile PAC este sub 2%, este 1,89%. Dar există o diferență între plățile din pilonul 1, plățile directe, care sunt pe suprafață, și anumite părți din plățile din pilonul 2 pentru dezvoltare rurală, care în parte sunt pe suprafață, atunci când este vorba de angajamente uh, agriclimă, agrimediu, dar mai sunt și anumite reguli legate de protecția mediului. Dar alte cheltuieli din uh, cel de-al doilea pilon se referă la investiții și, în mod tradițional, la investiții probabilitatea să apară erori este mult mai mare decât în pilonul 1, unde trebuie doar verificat dacă există acea suprafață. Și cred că datorită sistemului integrat uh, agricol de control și uh, um, sistemului de control uh, bazat pe suprafețe, avem instrumentele necesare pentru a verifica uh, suprafețele. Știu că este sau a fost o provocare pentru statele membre pentru a crea un astfel de sistem granular de control care să permită cartografierea acestor suprafețe fost mare, ceea ce explică diferența în rata de eroare dintre pilonul 1 și 2. Ce facem în acest sens? Evident, consiliem în permanență statele membre Credem că instrumentul cel mai util pe care îl avem, în special în ceea ce privește agențiile de uh, plăți, uh, unde există această rată de eroare pentru dezvoltarea rurală, um, le solicităm așadar să vină cu planuri de acțiune pentru aceste investiții. Și astfel încercăm să reducem rata de eroare. Poate că cea de-a doua sursă de eroare în pilonul 2 este că nu trebuie controlat doar dacă există suprafața, ci dacă se respectă și angajamentele în ceea ce privește gestiunea suprafețelor de către fermieri, dacă s-a redus utilizarea de pesticide, dacă se asigură biodiversitatea. Și Asta uh, generează cea de-a doua sursă de eroare din cel de-al doilea pilon. Measures. În ceea ce privește măsurile de piață, așa cum s-a reieșit foarte clar de-a lungul crizei COVID, măsurile de piață trebuie să vizeze situații de criză și, evident, trebuie să se adapteze foarte rapid la aceste situații. Așadar, luăm preții, prețurile medii la un anumit moment dat, prețurile de piață, pentru a evalua prețurile pe care urmează să le plătim noi pentru măsurile la care ați făcut dumneavoastră referire. Acum, în raportul despre care vorbiți, și situația merelor în Polonia, în Polonia e clar că avem ceva învățăminte de, tra- de tras. În privința procedurii generale, trebuie să vă spun că nu prea cunosc uh, ce se întâmplă cu noua procedură privind Olaf. Îmi pare rău, nu vă pot răspunde. Olaf ist eigentlich schon ziemlich alt, Permiteți-mi să continui uh, eu atunci. Olaf e destul de vechi, nu e nimic nou. Însă vreau să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, complementar față de fostele tipuri de înșelăciune, faptul că nu existau uh, uh, măslinii sau nu existau nu exista prelucrarea terenurilor, um, aceste lucruri s-au remediat și se datorează direcției dumneavoastră generale. Însă constatăm că există totuși alte evoluții problematice <clears throat> și care nu corespund um, ceea ce ne-am gândit noi. E greu atunci când citești în ziar că o firmă agrofed în 2019 a încasat milioane milioane în subvenții, mai mult decât a plătit ca impozite. Și uh, este foarte greu de explicat acest lucru fermierilor din țara mea atunci când îi spun că pe viitor vei primi cu 3.000 de euro mai puțin. Nici nu, se, nu poți explica așa ceva și mi se pare totuși o evoluție problematică faptul că Um, tot mai mult companii mari uh, sunt uh, finanțate. Așa cum am văzut și în Republica Cehă, unde aproape 90% sunt în mâinile unor oligari și 10% în mâinile micilor uh, fermieri. Acum și în alte țări, fie că e vorba în Ungaria, în România, există evoluții, problemă, chiar și cu aspecte penale, uh, în, 2000, în descărcarea de gestiune pe 2018 am um, redactat anumite constatări în acest sens și de aceea pentru 2019, domnule director general, ar fi important pentru mine ca și constatările, problemă um, din 2018, că fermierii sunt uh, Uh, desproprietăriți, că n-au posibilitatea să acționeze în justiție acest lucru, că nu funcționează statul de drept, că n-au cui se adresa. La cine să meargă dacă nu uh, li se acceptă cererile în justiție? Sau altfel spus, uh, iată că dăm bani și acolo unde n-am vrea să dăm bani, și susținem astfel o structură, fie că e vorba de structură oligarhe sau uh, că sunt unii care se gândesc că câteva sute de hectare, iată mi-aduc uh, niște plăți bune la hectar și fac și ceva pentru mediu. Sunt câțiva miliarde din Germania care practică treaba asta prin fundațiile lor și mă tem că statele membre vor face ceva sau vor reuși să facă ceva pentru că sunt persoane cu mare influență. Eu n-am nimic împotriva miliardarilor, dar uh, dacă tot au banii ăștia, nu trebuie să mai aruncăm și noi cu bani uh, după ei. Aici e, e problema mea. Și acum am să-i dau uh, cuvântul lui Thomas, pe care de fapt l-am înlocuit și apoi Thank you, Madam Chair. I have a... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare în ceea ce privește promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei, reducerea disparităților sociale și dezvoltarea economică a zonelor rurale. S-ar părea că au apărut ceva dificultăți în a realiza progrese clare către țintele pentru 2023. Să vă dau un exemplu. Doar cam 17,5% din ținta pentru îmbunătățirea structurii informatice uh, au fost atinse. Și asta prin uh, programe de sprijin. Iar ultimele rezultate arată doar 14% Um, atingerea um, țintelor pentru 2023. Ce se va face pentru a accelera totuși progresele și pentru a ne asigura că aceste obiective pentru 2023 vor fi atinse? Vă mulțumesc! General. Svetelina acum, după care răspunsurile din partea domnului director general. Mulțumesc! Madam Chair, Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule Burcer, pentru prezență și pentru că ne răspundeți la întrebări. Întâi de toate, uh, țin să salut tendința pozitivă de reducere a ratei de eroare, uh, gestiune uh, mixtă, indirectă și directă, Domnul Cus deja a pus mai multe întrebări în ceea ce privește acțiunile pe care le veți întreprinde pentru a contracara, uh, pentru a preîntâmpina o creștere a taxei de eroare și așa mai departe. Deci eu nu pot decât să vă încurajez să continuați cu scăderea ratei de eroare. Apoi, în ceea ce privește rezervele pentru 2019, ați putea specifica cam câte planuri de acțiune de la agenții au fost uh, deja distribuite către comisie? Dacă aveți această informație, bineînțeles. General director. Domnule director general. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur că am auzit de Olaf de la începerea activităților mele la Comisia Europeană și evident că colaborăm foarte strâns cu Olaf și transmitem către Olaf toate posibilele cazuri de înșelăciune. Vreau doar să zic că procedura la, în speță la care ați făcut referire nu de ea nu știu uh, mai multe detalii. On distribution of, of, of direct payment. În ceea ce privește distribuirea plăților directe, trebuie să vă spun că ați pus degetul pe o chestiune uh, care ne preocupă foarte mult și îl preocupă foarte mult pe comisarul nostru, și anume modul echitabil a acestei distribuții. E clar că trebuie să luăm în calcul mai multe elemente. Întâi de toate, Comisia chiar astăzi a încercat, prin convergența internă și externă, dar și prin redistribuirea plăților directe către micii fermieri și uh, tinerii agricultori, a încercat deci să contribuie la un plus de echitate în ceea ce privește aceste plăți. Deci o distribuire mai bună a plăților directe în uh, regulile actuale, precum și în viitorul, în viitoarea PAC, încă se va putea ca statele membre să poată să contribuie cu sume mai mari în plățile directe către tinerii fermieri și pentru primele hectare, lucru care evident va fi în beneficiul micilor agricultori. Dar Așa cum ați spus și dumneavoastră, pe bună dreptate mai sunt probleme și tocmai de aceea Comisia Europeană propune în reforma PAC pentru 2021-2027 ca plățile să fie reduse la 100.000 de euro și reducerea asta înseamnă, deci să nu mai fie acordate plăți dincolo de 100.000 iar plățile de 60.000 de euro ar trebui reduse. Asta a propus Comisia pentru a rezolva problemele pe care le-ați ridicat și dumneavoastră la fileu. Repet, acum această chestiune este discutată cu colegiuitorii, deci cu Parlamentul European și cu statele membre la nivelul Consiliului. Și, de altfel, șefii de state și guverne nu sunt de acord cu propunerea comisiei în ceea ce privește această plafonare și refolosirea ajutoarelor. Ei prevăd ca acest lucru să se facă pe bază voluntară la nivelul statelor membre. Deci, statele membre ar avea practic posibilitatea de a alege în ceea ce privește introducerea unor plafoane și în ceea ce privește reducerea plăților. Cred că comisarul la ultima întrunire ministerială și-a exprimat regretul uh, față de această orientare a discuțiilor, dar discuții care încă sunt în curs. Cred că, de altfel, ați vorbit și despre o chestiune care are de-a face cu acest lucru, și anume cine ar trebui să primească plățile. Știți bine că plățile noastre uh, țin de prezența unei suprafețe agricole și că această suprafață agricolă să presupună activități de producție agricolă, deci de producție de hrană, sau ca suprafața respectivă să fie păstrată în bune condiții de agromediu. Ați exprimat uh, uh, preocuparea acum că e vorba de o, un instrument de investiție care nu se mai adresează adevăraților uh, agricultori care practic cu pământul își câștigă pâinea cea de toate zilele. Ei bine, am vizat această chestiune pe două căi diferite în cadrul PAC. Deci definirea activităților agricole, pe de-o parte, și menținerea ajutoarelor, dar, în același timp, acordând statelor membre posibilitatea ca doar adevărații agricultori să poată profita de pe urma plăților directe. Dar, din păcate, nici aici discuțiile nu s-au încheiat uh, și aș spune chiar că direcția în care merg nu este chiar cea mai bună. Acum, înțeleg foarte bine apelul dumneavoastră de ajutor vis-a-vis -vis de micii fermieri mici fermieri care poate nu în toate statele membre sunt tratați în conformitate cu statul de drept. Dar în raportul privind uh, recomandările vis-a-vis -vis de descărcare am uh, subliniat faptul că e vorba de gestiune mixtă, iar achizițiile de proprietăți și de imobile sunt consfințite prin legea națională, deci doar curțile naționale, sistemele judiciare naționale pot uh, ține sub observație acest, această chestiune. Da, ni s-au plâns unii și alții, dar noi ce să facem atâta timp cât e vorba de o competență națională? Deci, repet, curțile naționale, sistemele judiciare naționale sunt cele hotărătoare. Deci noi nu putem face altceva decât să trimitem înapoi către aceste instanțe plângerile pe care le primim. Procesul decizional în acest context este așa cum tocmai vi l-am descris. În ceea ce privește incluziunea socială, permiteți-mi să subliniez faptul că ați vorbit despre uh, internetul de bandă largă în zonele rurale. În uh, discursul privind starea Uniunii, um, șefa Comisiei Europene a deplâns faptul că um, infrastructurile informatice în zonele rurale încă nu sunt suficient de dezvoltate, ori acestea sunt cruciale și pentru uh, Uh, societatea rurală, dar și pentru fermieri dacă vor să se folosească de noile instrumente digitale pentru o mai bună stabilitate și productivitate. Da, într-adevăr, accesul facil la instrumentele informatice este extrem de important. Trebuie făcute eforturi combinate în uh, dezvoltarea rurală, la DG Agri, alături de colegii de la fonduri structurale și fonduri de, uh, de coeziune. Dar cred, sper că și prin noua finanțare vom reuși să facem uh, pași mari în acest domeniu. În ceea ce privește întrebarea doamnei Bencova, am uh, primit aproape toate planurile de acțiune pentru dezvoltarea rurală și măsurile corespondente. Până în 15 octombrie le vom primi și pe celelalte. Deci, aș putea să vă spun că răspunsurile din partea statelor membre la planurile de acțiune sunt satisfăcătoare momentan. Uh, Ramona Strugariu, Dan Viola von Urmează Ramona Strugariu, Ramona Foncamon și Richard Straniecki. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Olivier Chastel, colegul meu, am câteva întrebări. Scuze, însă eu trebuie să alerg între două ședințe diferite. Întâi de toate, care sunt măsurile care au fost puse în aplicare în, până acum pentru simplificarea legislației UE și pentru a-i ajuta pe fermieri? Apoi, având în vedere numărul programelor agri în gestiune mixtă, care sunt măsurile puse în aplicare alături de statele membre pentru a reduce rata de eroare? 3. Cum vă explicați că agențiile de plată au o, eroare, o rată de eroare între 2 și 5% pentru componenta plăți directe și 1,5% și rata de ajustare a Cipru, Portugaliei, Austriei, spre exemplu, e 2,5%. Sunt mai multe rezerve în ceea ce privește linia ABB02, mai ales pentru fructe, legume și vin, care sunt măsurile corective luate pentru acest domeniu pentru ABB04, dezvoltare rurală, cum, res, cum uh, uh, justificați faptul că sunt destul de multe agenții uh, cu 0,5% uh, rată de eroare și altele cu 5%? Vă mulțumesc foarte mult! Dan, als nächstes uh, Viola. Mulțumesc, urmează Viola. Perfect. Thank you, Chair. Uh, yeah. <laughs> Thank you, Mr. Butcher. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc domnului Vorcec pentru raport și pentru explicația dată colegilor. A fost foarte interesant uh, să auzim ce aveți de spus în ceea ce privește gestiunea în comun și nu știu dacă mă auziți bine. Puteți să-mi confirmați? Da, foarte bine. Da, pentru că imaginea s-a blocat. Deci această gestiune comună Până la urmă, nu avem prea multe de împărțit, pentru că noi dăm banii și ei au competențele, așa că asta este o problemă pentru mine și cred că este și problema președintei, și anume acumularea pământurilor, practic, nu este o problemă a noastră. Și în cazuri precum al Slovaciei, dar și în Ungaria, România și în alte părți, tinerii fermieri, pentru că ați menționat acest program, nu au acces la pământ. Și asta în timp ce avem interlocutori în agențiile de plăți sau în alte agenții teritoriale care sunt atât de puternici și sunt responsabili de distribuirea pământurilor, un lucru care este total netransparent și greu de uh, monitorizat pentru a vedea ce se întâmplă cu cadastrul sau ce se întâmplă cu terenurile respective. Deci, ce vreau să spun? Dacă vorbim despre gestiune partajată, cred că avem nevoie de un alt sistem, de o metodologie diferită de gestiune uh, partajată pentru a avea acces la beneficiarii finali și pentru a avea un cuvânt de spus în ceea ce privește ce ține de noi, de Uniunea Europeană, pentru că la momentul acesta nu facem decât să dăm banii pentru finanțare, nimic mai mult. Și un alt element. Am fost oarecum surprinsă. La al doilea pilon, cred că avem posibilitatea să plătim, de exemplu, pentru facilitățile de procesare. Însă este o sumă foarte mică și nu e nimic obligatoriu. Și o problemă în uh, acest domeniu este uh, cea monopolurilor și oligopolurilor. De multe ori sunt companii care pur și simplu uh, sunt dominante pe o anumită piață, pe anumite sectoare de activitate și acest lucru se înrăutățește din ce în ce mai mult. Uniunea Europeană are tot interesul să diversifice în zonele rurale și să genereze noi piețe și asta ar însemna că aceste facilități să nu se acumuleze, ci din potrivă să se disperseze. Și nu văd nicio strategie, cel puțin la al doilea pilon, pentru a echilibra această situație într-un mod obligatoriu, nu voluntar. Și mai ales în cazul agențiilor de plată din uh, uh Slovacia sau agențiilor de plată din agricultură. Situația este destul de proastă. Uh, și nu știu dacă ați rezolvat această problemă în mod satisfăcător. Am văzut că auditul pentru agenția de plată în agricultură în Slovacia nu este mulțumitor și vreau să vă întreb care sunt acțiunile pe care le puteți lua pentru a rezolva aceste probleme din Slovacia la agenția de plăți. Deci avem îngrijorări în acest sens. Și asta chiar dacă au trecut deja câțiva ani. Mulțumesc, Viola, și acum domnul Cernețchi. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt aici uh, în sală și uh, eu sunt uh, deputatul ideal pentru că întrebările întotdeauna le pun în mod foarte, foarte succint. O primă întrebare. Tocmai s-au pus câteva întrebări în legătură cu Slovacia. Eu însă am niște întrebări de natură generală. Ce se întâmplă cu procesul de monitorizare al situației în diversele state membre? O a doua întrebare. Care este efectul pandemiei? Care sunt consecințele sale din acest punct de vedere? Am văzut că s-a îmbunătățit un pic situația pentru tinerii agricultori. Ah avem uh, o țară uh, care alături de Austria, uh, noi avem agricultorii cei mai tineri din UE. Deci vreau să vă întreb ce ați observat dumneavoastră în urma pandemiei? S-a schimbat situația, s-a schimbat din cauza COVID-ului sau care este situația? Mulțumesc! Herr director, legen Sie los! <laughs> Domnule director general, vă rog. Uh, maybe I start with the question regarding. Mulțumesc foarte mult. Cred că am să încep cu întrebarea care se referă la dificultățile uh, de la agențiile de plăți și măsurile pe care le-am luat în vederea simplificării plăților oferite agricultorilor. Așa cum am uh, arătat, plățile pentru fermieri ar trebui să-și aducă contribuția în general și uh, bunurilor publice și asta din ce în ce mai mult. Deci n-ar trebui să plătim doar pentru terenurile agricole în cadrul procesului de gestiune a terenurilor, ci să vedem și dacă sunt alte angajamente importante pentru societate care sunt respectate. Asta, prin definiție, nu simplifică lucrurile pentru fermieri, dar motivele sunt întemeiate și fermierii trebuie să cunoască această tendință pentru că avem o listă de bunuri publice și uh, trebuie să avem și o definiție a acestora și cineva trebuie să analizeze aceste uh, criterii. Avem uh, ecocondiționalitatea și alte tipuri de condiționalități prin care o facem. Mai ales în al doilea pilon, însă, am încercat să simplificăm uh, costurile și incidența ratei erorilor printr-o simplificare. Domnul Kunz, de exemplu, mă întreba de ce rata de eroare este foarte mare în al doilea pilon și am să vă răspund. Este pentru că uh, noi facem tot felul de investiții și aici apar multe erori. Ofertele de multe ori uh, uh, nu sunt neapărat uh, corecte, ajustate, de multe ori prețurile sunt umflate și asta ne aduce la aceste opțiuni de costuri simplificate. Deci mergem în sensul cel bun. Cât privește întrebarea echității plăților, Și mă repet aici. Modalitatea cea mai simplă, după cum spuneam, de a împiedica astfel de uh, fenomene este să avem un plafon la 100.000 de euro, pentru că atunci oamenii ar fi mult mai interesați să, n-ar mai fi atât de interesați să acumuleze uh, terenuri. Deci, practic, despre ce vorbim aici și cred că este și rolul comisiei și de aceea a acordat atât de mare importanță acestei propuneri. Cât privește problema monopolurilor, la al doilea pilon pentru sectorul uh, agroalimentar în general, cred că această criză, criza COVID, ne-a arătat un lucru, și anume Uh, să vedem ce este mai bine. Și cred că ar trebui să ne întrebăm ce ne așteptăm de, de la fermieri, ce vrem noi de la fermieri, să fie durabil iar fermierii mari, competitivi, s-ar putea să respecte așteptările societății și anume să ofere bunuri publice. Deci discuția cred că ar trebui să se centreze și pe această ecuație a competitivității. Cât privește investițiile în al doilea pilon pentru industria prelucrătoare, așa cum spunea Ramona, într-o oarecare măsură este alegerea statelor membre și um, Dezvoltarea rurală și fondurile structurare oferă cadrul necesar, iar statele membre iau măsurile adecvate. Domnul Cernețchi făcea un comentariu și întrebarea referitoare la Slovacia. Noi acordăm o atenție deosebită la aceste aspecte. În primul rând, suspiciunile de nereguli, de fraudă. În aceste cazuri, Olaful uh, anchetează. Noi de la DG Agri facem două lucruri. Am întrerupt plățile, mai ales în domeniul dezvoltării rurale, pentru agenția de plăți uh, din Slovacia. Am cerut în plus ca agențiile de plăți uh, să uh, fie testate și să realizăm audituri pentru a acoperi riscurile financiare care ar putea rezulta din aceste suspiciuni, din aceste eventuale nereguli sau fraude. Deci cred că interesul financiar al Uniunii Europene în cazul Slovaciei este avut în vedere. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule director general. Vă așteaptă multă treabă și vă uh, urez toate cele bune. Mă asociez și eu acestor uh, gânduri bune și vă mulțumesc și pentru faptul că ne-ați prezentat aici raportul de activitate și ați răspuns la întrebările noastre. În continuare vom avea uh, mult uh, contact cu dumneavoastră și aștept cu interes colaborarea dumneavoastră. Bun. Ajungem acum la domnul director general Lumetre. Bun venit uh, în comisia noastră și, um, de asemenea, colegului dumneavoastră, căruia cu care mă încrucișez destul de uh, des în activitatea mea. Mă bucur că sunteți aici. Da, mulțumesc, doamna președinte, domnule raportor Cus. Um, my uh, introductory statement. Discursul meu introductiv uh, va fi structurat în două părți principale, o parte legată de performanța, randamentul politicilor și, în al doilea rând, regularitatea și legalitatea acestora. Pentru ambele părți, voi reveni, bineînțeles, la ce apare în raportul de activități pe anul 2019, Însă, dacă ținem cont și de faptul că anul, a fost, anul acesta a fost plin de tot felul de evenimente, voi uh, face referință și la evenimente mai recente. Începem cu performanța politicilor La dispoziția noastră sunt datele de la sfârșitul anului 2018, de asemenea 2019 vom avea datele în curând și trebuie să vă spun că la sfârșitul anului 2018 rata de selecție a fost în jur de 77%. Deci 77% din sumele disponibile pentru uh, totalitatea acelei uh, perioade au fost uh, rezervate pentru proiecte concrete. Aceste proiecte concrete, și aici este o tendință pozitivă pe care vreau să o subliniez, și am să vă dau și câteva exemple. În cursul anului 2018, noile uh, proiecte selecționate au dus uh, la o dublare a locurilor de muncă pentru IMM-uri, uh, două proiecte de asemenea de cooperare între întreprinderi și institute de cercetare până la 70 de mii în domeniul uh, Pactului Verde European de asemenea uh, și avem proiecte foarte bune pentru energiile regenerabile, unde capacitatea regenerabilor ar trebui să crească cu peste 5.000 de megavați și acestea da, sunt doar câteva exemple. După cum vă spuneam, nu toți banii care erau disponibili pentru această perioadă au fost alocați sau selectați. Cât privește indicatorii financiari, dacă ne uităm la datele de la jumătatea anului 2020, am ajuns aproape la 100% rată de selecție, deci trecând de la 77% la sfârșitul lui 2018 până la 100%, vedem că s-a produs o accelerare a uh, selecției proiectelor. Media aceasta ce înseamnă? Că pentru anumite state membre, de exemplu, s-a ajuns la un proces de selecție care depășește suma totală disponibilă, în timp ce în alte state membre avem în continuare o rată inferioară celei de 100%. Cât privește implementarea financiară, aici uh, lucrurile s-au dezvoltat un pic mai încet uh, față de perioada uh, până în 2017. Așa cum vă spuneam și anul trecut, avem și această uh, diferență între cele două perioade, care este oarecum aceeași. Avem o rată de implementare de aproximativ 40% la momentul acesta. Cât privește cererile de plată care ne ajung, pe o perioadă de 12 luni. Aici uh, suntem în creștere și este o tendință bună, aș spune, pentru că dacă vedem ce s-a întâmplat în ultimile 12 luni, deci uh, octombrie 2019 până în septembrie 2020, deci luni dificile, aș spune, din cauza izolării, am ajuns uh, la 35 de miliarde deci o rată la fel de uh, bună ca în anterioarele 12 luni pentru cererile de plăți. Deci, iată, și pentru această perioadă de implementare, probabil că vom implementa toate sumele disponibile până la sfârșitul perioadei. Uh, rata uh, renunțărilor a rămas în continuare foarte scăzută. În ultimii ani am avut uh, o rată de aproximativ 17 uh, milioane de euro, ceea ce este nesemnificativ uh, dacă ținem cont de politica de coeziune. Câteva cuvinte în ceea ce privește măsurile de criză. Grație Parlamentului și Consiliului, Câteva reguli ale politicii de coeziune au fost modificate în timp record și anume în doar două săptămâni și aceasta a permis o reprogramare a mijloacelor, ținând cont de nevoile urgente ale statelor membre în domeniul sănătății, de asemenea pentru a susține IMM-urile, de asemenea pentru lucrători prin scheme sau proiecte pe termen scurt. Colegii mei s-au referit la asta și pentru a permite copiilor să urmărească cursurile online în măsura posibilului. Aceste cheltuieli sunt eligibile de la 1 februarie 2020. Avem uh, deja 10 milioane de euro care au fost reprogramate pentru aceste domenii și cheltuielile pot ajunge până la 100% ca cereri de plată. Și menționez acest lucru pentru că aceste măsuri vor ajuta din punctul de vedere al capacității de absorție pentru următoarele luni de zile. Nereguli și legalitate avem o rată totală a erorii de 2,7% pentru 2019, uh, care poate ajunge până la 3%, în funcție de procedurile în contradictoriu care sunt în curs acum. Am ajuns la această rată grație procesului în două etape. În primul rând, o evaluare a celor 258 de programe operaționale care au cerut uh, plăți pentru 2017-2018 și, de asemenea, grație auditorilor la fața locului, în proporție de 15% pentru plățile care erau cerute. Deci suntem foarte încrezători în legătură cu uh, validitatea acestor uh, rate determinate. Mai puțin de o cincime din aceste programe operaționale au o rată reziduală a erorii de peste 2%, 46 mai precis. Ce se va întâmpla cu acestea? Am lansat deja procedurile în contradictoriu și până la urmă vom avea și corecțiile financiare atunci când va fi nevoie de ele și asta ne va aduce la o reducere a ratei finale a erorii până la mai puțin de 2% pentru fiecare caz în parte. Acum, pentru o privire mai de ansamblu asupra sistemelor naționale, suntem uh, încrezători în legătură cu soliditatea acestora. Am găsit și câteva slăbiciuni în uh, aproximativ 10% din uh, autoritățile de audit care aveau de-a face cu achizițiile publice, ajutoare de stat și acolo facem controle, lucrăm cu autoritățile de audit naționale pentru a remedia situația. Și acum să vedem ce se întâmplă cu 2020. 2020 este un an uh, special, uh, plin de provocări și va rămâne ca atare și pentru colegii noștri din uh, sectoarele de audit. Uh, de ce aceasta? Pentru că din cauza uh, izolării în prima jumătate a anului a fost imposibil să se realizeze controlele la fața locului. Acum lucrurile se schimbă. Încercăm să vedem care sunt nevoile urgente pentru a putea face auditurile în statele membre. Am încercat să asigurăm prin toate mijloacele o situație uh, solidă de încredere și pentru anul 2020 și considerăm că am introdus deja toate măsurile de ajustare necesare pentru a atinge acest obiectiv. Și, bineînțeles, lucrăm îndeaproape cu autoritățile naționale de audit pentru a oferi uh, sfaturile cele mai bune pentru a limita munca lor, ajungând în același timp la uh, Uh, nivelul de asigurare necesar. Evaluăm și vom evalua și în continuare sursele și nivelul riscului. Am identificat deja faptul că Olaf este îngrijorat în legătură cu cheltuielile din domeniul sănătății și, bineînțeles, vom analiza situația mai îndeaproape. Iată informațiile pe care doream să Uh, vi le împărtășesc aici uh, pentru a vedea ce s-a întâmplat cu activitățile din ultimul raport anual. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Permiteți-mi să-i dau cuvântul domnului Cus, apoi domnului Stekovski și apoi doamnei Svetelina Pencova. Okay. Vielen Dank, Herr Lemaitre, für diese... Mulțumesc, domnule Lemaitre, pentru această prezentare. Cu Digi Regio avem cel de-a, cea de-a doua direcție generală majoră pe care o analizăm și eu totuși sunt îngrijorată și nu sunt uh, deloc atât de încrezător atunci când trata de uh, eroare la DigiAgri este mm, uh, atât de ridicată, dar și la dumneavoastră când spuneți că în anumite domenii poate merge până la 3,8%. Poate că puteți să ne dați câteva lămuriri aici. Însă întrebarea mea se referă la câteva detalii. Am văzut că în programele de cooperare transfrontalieră urmează să fie introdus un element nou. Acele zone sunt în general subdezvoltate, prezintă decalaje socioeconomice și asta ar urma ca în următoarea perioadă de programare până în 2027 să se introducă orientări regionale, așa ca și vă întreb în ce ar consta noutatea. N-au existat și înainte informații în acest sens și a doua chestiune Aici este vorba de o comparație a plăților intermediare în perioada 2007 până în 2013, în comparație cu 2014 până acum. Și aici, în uh, exercițiul pe care îl discutăm, mai lipsesc um, anumite indicatori um, mă lipsește o suficient rată de absorpție. Ce măsuri veți lua în acest sens? Și ajung la ultima mea întrebare. Spuneți în raportul dumneavoastră că pentru adaptarea la schimbările climatice, dar și pentru o economie cu emisii reduse de carbon, urmează să fie investiți 75 de miliarde de euro până în do- la finele anului 2032. Presupun că vor fi finanțate și um, instalații pe bază de biogaz. Și dacă da, atunci v-aș ruga să ne dați o garanție că astfel de finanțări în domeniul protecției climei să nu se facă în același timp și la agri. Deci, încă o dată întrebarea. Se vor finanța uh, aceste instalații pe bază de biogaz și de către dumneavoastră și de către DG Agri. Mulțumesc, dom- domnul Tomas Tehovski. I will go direct to the... Mulțumesc. Am să trec direct la întrebări. Până acum, în anumite țări, rata de absorpție pentru fondul de coeziune pe perioada 2013-2020 a fost extrem de scăzută. În unele țări, precum în uh, Croația, Bulgaria, Grecia, nu s-a ajuns nici măcar la 30% uh, și uh, vreau să vă întreb ce a făcut Comisia în 2019 pentru a rezolva această problemă și ce veți face pe viitor. Dacă ținem cont de această uh, rată absorpției atât de scăzută, cum evaluați instrumentul uh, Next Generation EU din acest punct de vedere? Uh, și din experiența dumneavoastră, considerați că s-au luat destule, suficiente măsuri pentru a ne asigura că aceste fonduri vor fi cu adevărat utilizate și că rata de absorpție va fi mai mare decât la fondul de coeziune? O a doua întrebare. Ce a făcut uh, DG Regio până acum și cât de semnificativă a fost cooperarea cu OLAF uh, până acum și dacă considerați că rata de implementare pentru 2019 uh, și recomandările OLAF-ului au fost un succes, cum s-ar fi putut îmbunătăți uh, aceast această situație? Mulțumesc! Svetelina! Mulțumesc, Svetelina! Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule Lemetră, pentru prezență și vă mulțumesc pentru această prezentare atât de bine structurată și datele uh, foarte concrete pe care ni le-ați prezentat ca de obicei. Uh, Întrebare foarte succintă. După uh, performanța pe care am văzut-o în 2019, 21% uh, sau mai bine zis 3,5 miliarde de euro din uh, rezerva de performanță au fost alocate pentru programele respective și asta pentru că nu s-au ajuns la nivelurile cerute de performanță. Puteți să ne spuneți mai mult despre câte programe vorbim, practic? Și dacă ați făcut o analiză pentru aceste programe, să vedeți de ce nu s-a ajuns la nivelul de performanță dorit și ce s-ar putea face pe viitor pentru a evita astfel de situații. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Lemetră, vă rog! Ich schreibe langsam. <laughs> Mulțumesc, doamnă președinte. Scriu mai încet. Um, Die Fragen sind viel. <laughs> Sunt multe întrebări pe care le-ați primit. Sehr interesante Fragen. Ehm. Da, dar întrebări foarte interesante. Și asta și pentru a completa comentariile mele de până acum. De, um, Domnule Cus, nu cred că avem motiv de îngrijorare. Și asta nu pentru că aș face referință la anii trecuți, când rata erorii era mult mai mare, ci pentru că rata erorii, așa cum o definim noi, nu este un scop în sine. Este doar un pas pe acest drum, înainte de a face pasul final – și așa cum spuneam și pot să vă asigur de acest lucru, pentru cele 46 de programe operaționale unde am uh, văzut că rata erorii depășa uh, nivelul de 2%, vom face astfel încât, uh, după această, această procedură în contradictoriu cu statele membri, ne vom asigura că se vor implementa corecțiile financiare, astfel încât fiecare program în parte să aibă o rată a erorii finale care să fie mai mică decât 2%. Și vă spuneam că suntem oarecum satisfăcuți și asta pentru că pentru prima oară Uh, în anul 2017-2018, putem spune că, în general, toate programele operaționale au uh, uh, produs și au declarat aceste cheltuieli, ceea ce nu s-a întâmplat în trecut. În uh, ultimul, penultimul raport anual pe care l-am avut, uh, am avut 174 uh, uh, de programe doar uh, care au declarat cheltuielile și pe care le puteam controla. Acum avem 258, deci aproape toate programele. Am constatat de asemenea că rata erorii, așa cum vă spuneam, este scăzută din punct de vedere a datelor pe care le-am avut până acum, înainte ca Comisia să intervină și acum Comisia va interveni în plus și ne vom asigura că rata erorii va fi în medie sub 2% și sub 2% pentru fiecare program în parte. În ceea ce privește acele Border Orientation Papers, este un document nou care apare care în principiu trebuie partajat cu statele membre înainte de programarea pentru 2021-2027, pentru programele transfrontaliere. Și sunt uh, reflexii din partea Comisiei, idei care vin din partea Comisiei, tocmai pentru a uh, provoca o gândire strategică din partea statelor membre. Și asta se bazează pe experiența noastră de până acum, în proiecte transfrontaliere, în perioadele anterioare, și prin acest document, practic, încercăm să oferim un instrument care să ajute statele membre pentru ca ulterior acestea să vină cu programe operaționale pentru aceste zone de frontieră, cu programe de calitate crescută. Cât privește privește uh, progresele făcute în domeniul capacității de absorție și diferențele uh, pe care le-am constatat uh, 2014-2020 și 2017-2018, cifrele pe care le-ați dat uh, sunt uh, corecte. E o diferență de 6 până la 7 puncte procentuale, ceea ce se întâmpla și anul trecut. Dacă cred că se poate îmbunătăți această situație sau nu, sincer, cred că nu și cred că nu, pentru că regulamentul permite statelor membre în această perioadă de programare să aibă un an în plus uh, pentru a finaliza implementarea. Deci regulamentul le permite un an suplimentar. vedem că la începutul perioadei uh, s-a mers mai încet și de aceea implementarea s-a încetinit față de uh, perioada anterioară. Cred că diferența e cam de jumătate de an, nu un an întreg. dacă uh, pur și simplu așteptăm și ne uităm să vedem ce se întâmplă, nu, n-am făcut asta de un an de zile suntem alături de statele membre și asta pentru a-i răspunde și domnului Zdehovski. Am văzut că anumite state membre se luptau, aveau probleme și se confruntau cu un risc semnificativ de a ajunge la uh, dezangajări și de aceea am ajutat statele membre și pe lângă banii pentru asistență tehnică pe care oricum statele membre le au la dispoziția lor pentru a implementa capacitățile necesare. În plus, am venit și cu propria noastră asistență tehnică și mijloacele și resursele de care dispunem noi în mod foarte țintit pentru a ajuta acele state membre care se confruntau cu dificultăți. Cred de altfel că aceste sume mici de dezangajări, în jur de 70 de milioane de euro anual în ultimii ani, aceste cifre ne arată de fapt că am reușit să ne asigurăm că fiecare stat membru face progrese Uh, măcar cu viteza minimă necesară pentru a evita astfel de dezangajări. Cât privește măsurile ecologice și posibilitatea de a susține proiectele uh, de biogaz. Cred că sunt în măsură să vă confirm că aceste proiecte, uh, teoretic vorbind, sunt posibile în uh, cadrul acestor politici. Uh, nu știu exact uh, dacă sunt, dar bănuiesc că ar putea exista și o aveați o întrebare specifică legată de finanțarea dublă. Și este într-adevăr o chestiune extrem de importantă, o chestiune la care vom fi foarte atenți și mai atenți în următorii ani, pentru că avem acum mai multe instrumente noi, nou create, prin acest pachet de redresare și toate, uh, potențial vorbind, ar putea susține același tip de cheltuială. De exemplu, în domeniul sănătății, echipament medical și așa mai departe. Și uh, uitați-vă după aceea câte instrumente în cadrul bugetului european ar putea susține astfel de cheltuieli medicale. Deci, pentru a ne asigura că nu există o dublă finanțare din partea bugetului european, va trebui să fim foarte atenți și cu atât mai mult pe viitor. Aceasta va fi o prioritate pentru noi. Iar cât privește riscul direct de dublă finanțare în uh, al doilea pilon al PAC și pe de altă parte uh, FEDER și Fondul de Coeziune, Aici avem un sistem uh, extrem de consolidat, un sistem de uh, identificare unică. Vă putem oferi în scris, dacă vreți, mai multe detalii pe această temă pentru a înțelege cum funcționează sistemul. Dar cred că este un risc care este sub controlul nostru în ceea ce privește PAC-ul și politica de coeziune. We also need to think dar trebuie să ne gândim de asemenea și la situații viitoare, precum uh, cea pe care o menționam sem în ceea ce privește cheltuielile pentru sănătate. Domnule Stehovski, vreau să completez răspunsul pe care vi l-am dat pentru că nu m-am referit și la React EU. În forma în care a fost aprobat, doamna președinte intervine, E vorba aici de vreo 50 de miliarde. În actuala perioadă de programare uh, pentru implementare până în 2023. Sunt sume considerabile care s-ar adăuga ți-ar adăuga o șeptime practic din totalul actualei perioade Însă, cu aceste sume se dorește realizarea unor chestiuni specifice. m a referit deja și la măsurile de criză. REACT-EU s-ar referi la chestiuni similare, cheltuieli pentru sănătate, susținerea capitalului de lucru și a IMM-urilor, infrastructuri de mici dimensiuni pentru susținerea tranziției verzi și a celei digitale, dar nu e vorba aici de construcția de autostrăzi. Deci aceste sume suplimentare ar trebui alocate pe proiecte care să poată fi implementate foarte rapid. Și de aceea, în acest moment, nu credem că vreun stat membru va avea vreo provocare deosebită pentru implementarea acestor măsuri. În ceea ce privește cooperarea cu OLAF și sumele pe care le impunem ca și corecții pentru statele membre, anul trecut am avut o rată de corecție de 86%, plecând de la recomandările OLAF, S-a realizat o corecție pe 86% dintre aceste recomandări. Este o schimbare față de acum câțiva ani, iar um, explicația nu ar fi că una, o parte sau alta s-ar fi trezit acum că trebuie să-și facă treaba, ci pentru că am colaborat uh, mult mai strâns cu Olaf. Asta pentru a ajunge la o opinie împărtășită cu privire la nivelul corecțiilor în baza regulilor existente pentru corecții. În fine, doamna Pencova, mulțumesc pentru faptul că v-ați referit și la rezerva de performanță, care este un mecanism uh, specific pentru perioada 2014-2020, care n a existat uh, anterior și nu va exista nici uh, în următoarea perioadă. În această rezervă s-au alocat 6% din mijloacele destinate pentru toate programele operaționale pentru a verifica în 2019, ceea ce am și făcut anul trecut, dacă uh, obiectivele cantitative stabilite nu doar prin uh, programele operaționale specifice, dar și um, cele calitative au fost obținute. Deci rezultatul este că peste 80% din banii uh, rezervați pentru aceste obiective specifice uh, au fost uh, angajați și așa cum ați spus, circa 5 miliarde, asta inclusiv cofinanțările naționale, au fost realocate fie pe alte priorități în cadrul unor programe operaționale sau către alte programe operaționale. Sincer să fiu, mi se pare un uh, semn de credibilitate pentru acest sistem. Când ai un sistem de performanță, obiectivele deseori sunt minimalizate pentru a ne asigura că ele sunt și atinse. Faptul că aici uh, nu s-au realizat un procent de 100%, ci doar de 80%, cred că ne arată că sistemul bazat pe performanță a fost unul serios și că nu a fost atât de ușor să atingi aceste obiective. De aceea trebuie sincer să spun că a fost o experiență pozitivă pentru perioada 2014-2019. Mulțumesc! doamna președinte. Mi s-a părut o declarație interesantă. Pentru mine, cel mai prost scenariu ar fi fost stabilirea unor standarde minimale, care nici acelea să nu se fi realizat, uh, măcar în proporție de 80%. De aceea, întrebarea pe care, care v-a fost adresată este îndreptățită. Ramona, apoi Viola von Cramon și apoi domnul Richard Cernetski. Uh. Mulțumesc! Așa cum am spus și în runda anterioară, îl reprezint pe colegul meu Olivier Chastel și îmi cer scuze dacă reiau întrebări care au fost deja adresate. În primul rând, programele în gestiune partajată arată o rată de eroare de 2,7% și se văd deficiențe pe programe multianuale. Puteți să ne spuneți care au fost uh, problemele de cu care v-ați lovit. În al doilea rând, ați întrerupt 20 de programe pentru 1,2 de miliarde de euro pentru că au existat deficiențe. Puteți ne spune ce feluri de deficiențe au existat? Care sunt condițiile necesare pentru ca aceste programe să fie uh, reluate? Și ultima întrebare, dată dat fiind faptul că capacitatea de absorbție nu este întotdeauna optimă, credeți uh, care este părerea dumneavoastră cu privire la asistența tehnică la nivel de țară? Ar trebui îmbunătățită și dacă uh, da, dacă Comisia nu ar trebui să vină cu un buget de training pentru agenții locali? Care sunt mijloacele pe care le aveți în vedere pentru îmbunătățirea acestei capacități? Mulțumesc! Viola. Viola. No, ich verzichte. Ich verzichte. Es ist so viel renunță. Um, s-au pus foarte multe întrebări, suntem în întârziere, mai bine altă dată. Domnule Dumetru, revenim la dumneavoastră în calitate de Richard Cernețchi. Revin și eu cu plăcere dacă mă invitați data viitoare. Po pierwsze... Mulțumesc, doamnă președinte. Am și eu câteva întrebări. Ehm, raportările și monitorizarea pentru gestiunea proiectelor verzi. Mi-aș dori mai multe detalii. A doua întrebare. Ideile dumneavoastră în ceea ce privește controlul corect al cheltuielilor în domeniul sănătății. Pentru că este un domeniu de interes pentru mine. Și a treia întrebare se referă la ce menționase domnul Cus um, anterior. Rata de eroare în anumite domenii este destul de ridicată. Credeți că se poate corecta situația, poate fi redusă această rată de eroare? Am să vă dau încă o dată cuvântul, dar aș mai avea o întrebare. Au existat și corecții nete? Mulțumesc foarte mult! doamnă Strugariu, dacă înțeleg corect noțiunea de principale deficiențe, aș începe prin a mă referi la principalele surse de erori. Prima sursă de eroare găsită de autoritățile de audit la nivel național se referă la cheltuieli neeligibile sau proiecte neeligibile. Uneori, cea de-a doua sursă se referă la erori în ceea ce privește achizițiile publice. Avem deficiențe mai ales la nivelul autorităților de management și atunci când prin auditul nostru sau prin auditul autorităților naționale de audit. Constatăm rate de eroare ridicate de peste 10%, ceea ce înseamnă că riscul nostru financiar nu este acoperit prin sistemul de retenție de 10% pe care îl aplicăm plăților, atunci punem o întrerupere a plăților până când slăbiciunile identificate sunt corectate. Cum se monitorizează acest lucru? Autoritatea de management vizată înaintează un plan de acțiune pentru remediere, iar Autoritatea Națională de Audit Trebuie apoi să verifice dacă s-a implementat acel plan de acțiune. Și până nu obținem acea confirmare, întreruperea plăților rămâne în vigoare. Poate pot să vă răspund imediat și dumneavoastră, doamnă președinte, ceea ce privește corecțiile nete. Corecțiile nete sunt prevăzute pentru prima oară ca o posibilitate în această perioadă pentru acele situații unde întregul sistem național de control nu a identificat uh, deficiențe majore, dar nu ne-am uh, lovit încă de o astfel de situație. Am avut câteva cazuri unde, sigur, ne-am putea întreba dacă este o slăbiciune sistemică care nu putea fi identificată de sistemul național, dar până acum am ajuns întotdeauna la concluzia că nu a fost cazul și, prin urmare, cheltuiala a fost retrasă, dar putea fi înlocuită de cheltuieli noi. Nu vreau să fac speculații în ceea ce privește viitorul, dar nu m-ar mira dacă într-o bună zi vom ajunge și la corecții nete pentru această perioadă. În ceea ce privește asistența tehnică, așa cum vă spuneam, există două tipuri. Cea care este gestionată de statele membre și care ar trebui să fie în măsură să implementeze finanțarea și să-și asume toate responsabilitățile aferente. Aceste sume sunt suficient de ridicate, dar, ca și în cazul uh, politicii de coeziune, sunt în gestiune partajată și atunci statele membre decid cum să folosească asistența tehnică. Apoi, mai este și o sumă mai mică de bani gestionată direct de către comisie, unde noi putem decide cum folosim banii. Ideea e de a susține buna implementare a politicilor și obiectivul e să finanțăm astfel măsiuni, măsuri care să ajute toate statele membre, dar uneori și pentru măsuri menite să susțină anumite state membre. Domnule Cernețchi, recunosc că nu am înțeles prima dumneavoastră întrebare. În ceea ce privește a doua întrebare privind uh, sistemul de control pentru sănătate, am vorbit despre acest lucru pentru că este un domeniu nou de cheltuieli. Nu mă refer acum pentru Uh, susținere pentru construcția de infrastructură sanitară, ci pentru deci măsuri pentru sporirea capacității sistemului sanitar pe timp de pandemie. Așa cum vă spuneam, avem în vedere acest lucru pentru a ne asigura de două lucruri. Unul a fost uh, menționat, că nu va exista finanțare dublă pentru că finanțarea s-ar putea obține pe mai multe instrumente. Și în al doilea rând, vom încerca să colaborăm proactiv cu statele membre, astfel încât regulile pentru procedurile de achiziții publice urgente sunt bine înțelese și respectate. Sunt posibile, se poate merge pe procedură accelerată sau procedură negociată când te duci practic la un furnizor pentru că ai o urgență și ai nevoie de materiale foarte rapid, dar există totuși condiții care trebuie îndeplinite. Și aici lucrăm cu toate organismele de implementare pentru politica de coeziune, astfel să, încât să înțeleagă aceste reguli și să nu ne trezim mai târziu că există multe cheltuieli neeligibile pentru că regulile de achiziții publice nu au fost respectate. Mulțumim foarte mult, domnule director general. Cu siguranță vă vom reinvita pentru că sunt multe de discutat. Vrem să vă mulțumim și trecem acum la Direcția Generală Buget. Domnul director um, general uh, Kopman, care uh, așteaptă cu răbdare, iar colegilor uh, vreau să le spun că într-o jumătate de oră, dacă vom mai avea nevoie de timp, va trebui să recurgem doar la limba engleză. Însă acum bun venit, domnule Copman. Um, ne bucurăm uh, să vă auzim prezentare. Mulțumesc pentru invitație, doamnă președinte. Mulțumesc și pentru posibilitatea de a discuta despre rolul Direcției Generale Buget. Foarte pe scurt voi vorbi despre regulile orizontale și uh, cadrul de răspundere, dar, bineînțeles, și despre uh, rolul de da, ofițerului de autorizare, precum și, bineînțeles, de către, eh, despre raportul anual de activitate, care vizează foarte mult uh, colectarea de mijloace Știți că avem o rezervă în această privință, rezervă care vizează subevaluările și subevaluarea uh, um, cauzelor de fraudă cu încălțăminte importată din China, care a dus uh, la Uh, pierderi pentru resursele proprii ale UE mai mulți ani. Mai ales în Regatul Unit a fost problematică această chestiune, cu atât mai mult cu cât Regatul Unit, până foarte târziu, nu s-a ocupat de această problemă cu adevărat sau pe deplin. Deci frauda nu a făcut decât să continue și uh, pierderile să se acumuleze. Deci, Regatul Unit este răspunzător pentru marea majoritate a pierderilor din resursele proprii tradiționale pe 2019 și 2018. Având în vedere că Regatul Unit nu a luat măsuri la timp pentru ca aceste sume să fie disponibile la bugetul UE, a trebuit să lansăm o procedură de încălcare, de infringement, și deci, după ce nu am primit răspuns uh, din partea Regatului Unit, am uh, trimis mai departe în 7 martie 2019 această cauză către uh, Curtea de Justiție Europeană, care va organiza o audiere în cursul acestui an. Am spus, Regatul Unit reprezintă cazul cel mai important, însă nu este singurul, mai sunt și alte chestiuni problematice cu fraude în alte state membre și tocmai de aceea Comisia a, și-a accelerat programul de inspecții pentru 2017-2019, vizând mai ales strategiile de control pentru valori uh, vamale. Din, deci am cerut tuturor statelor membre să ia măsuri corective și vă pot spune cu bucurie că acest lucru a dus la o reducere însemnată a pierderilor estimate pe 2018 și 2019 față de anii precedenți. Deci s-ar părea că această strategie a inspecțiilor chiar funcționează. Dar în 2010 am avut o mare problemă Faptul că rezervele au, au trebuit făcute rezerve non-cantificabile în raport înseamnă că nici nu am putut să punem uh, degetul pe i cu pierderile în stă, statele membre în această uh, perioadă. Deci estimăm că ar fi vorba de o sumă uh, Uh, deci agregat cu toate celelalte state membre, o sumă asemănătoare cu pierderile registrate din cauza Regatului Unit. Am făcut apel la Olaf pentru că este vorba despre o problemă europeană. Ne confruntăm cu rețele de crimă organizată pe tot pe um, teritoriul UE, deci e nevoie și de un răspuns european. În ceea ce privește um, urmărirea acestor uh, cazuri, dincolo de inspecții, vom uh, veni și cu o nouă strategie de punere în aplicare care să aibă și um, uh, o parte de acțiuni uh, de corectare pentru recuperarea pierderilor. Acum, în ceea ce privește rolul orizontal al Direcției Generale, permiteți-mi să spun că am uh, lucrat din greu, atât din punct de vedere al performanței, cât și al conformității pe raportul de uh, gestiune și performanță pe anul acesta și integrarea um, rapoartelor de ansamblu a venit cu o plus valoare importantă, iar în ceea ce privește conformitatea, am fost extrem de clar în, în uh, descrierea foarte detaliată a diferențelor dintre procesele anuale urmărite de către Curtea de Conturi și corecțiile noastre multianuale la adresa sistemului. Știți că la finele programelor așa se uh, ajunge cu uh, ponderea de risc sub 1%, deci pragul de semnificație sub 2%. Eh, și, în fine, foarte rapid în ceea ce privește eh, criza COVID și implicațiile acesteia asupra controlelor. E un an eh, aparte acesta, care a venit cu probleme în ceea ce privește circulația fizică în Europa. Ori asta a dus la o nevoia de evaluare de mm, risc proactiv. Deci am cerut tuturor colegilor de la comisie să-și consolideze controlele și să, mm, atunci când își formulează rezerve, să o facă în mod foarte serios, astfel încât mm, riscurile să fie cât mai mici cu putință. Ideea fiind ca anul viitor să putem mm, lansa noile noastre programe, inclusiv facilitatea pentru recuperare și reziliență, care va fi lansată într-un uh, niște circunstanțe destul de deosebite din punct de vedere al controlelor și auditelor. Deci facem tot ce ne stă în putință pentru a reduce riscurile legate de bugetul UE. Vă mulțumesc! Eine ganz kurze Frage, mich würde mal interessieren. Aș avea și eu o întrebare scurtă. Aș fi vrut să știu uh, cam despre ce sumă e vorba în uh, Regatul Unit. M-ar interesa să știu dacă vorbim de aceleași dimensiuni de eh, care mi-aduc aminte sau dacă s-a schimbat ceva aici. Domnule Cus, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule Copman. V-aș întreba cât de mare este acest eh, risc cu care avem de a face, nu doar în ceea ce privește Regatul Unit, dar eh, și la nivelul întregii Uniunii Europene. Ne puteți da un ordin de mărime? Pentru că cred că ar fi important. În al doilea rând, aici vorbim de raluri care au crescut uh, până la 90% în uh, perioada trecută. Care sunt motivele? Și aici m-am lovit de o linie bugetară 02039905 prin care se finanțează programe din CFM-ul <clears throat> până în 2013. Ok, resturi bugetare, da, dar dacă ne întoarcem așa de mult în trecut și încă o dată repet, este linia bugetară 02039904. Și aș mai avea o întrebare legată de modificarea de care vorbeați, Direcția Generală Bugetare și-a schimbat uh, sistemul contabil de la ABAC la SUMA. Și spuneați că aceste premise de proiect fac ca uh, Um, calendarul să fi fost uh, depășit, dar și cheltuielile să fie depășite. Vă întreb despre cât vorbim aici și de ce am ajuns la atâtea costuri și ce înseamnă asta în viitor, uh, ce, ce probleme rezolvă, care este situația pentru administrația dumneavoastră. Știu că în același timp, atât CFM-ul și toate aceste lucruri vă fac uh, multă treabă, dar și mm, schimbarea sistemului contabil este o dificultate în sine și aș dori să știu uh, uh, ce ne așteaptă și ce vă așteaptă în acest sens în viitor. Mulțumesc. Very short. Vă mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare rapidă și succintă. Cât de suc mult succes a avut uh, acest nou sistem de excludere IDS? Cât de mare succes a avut în protejarea intereselor financiare ale UE? În uh, auditul pe 2019 aș vrea să știu cam care sunt uh, cifrele și acțiunile de conștientizare și, de ajutorare a mm, părților implicate mm, au avut succes sau nu? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zvetelina. <laughs> Mulțumesc foarte mult, doamna Vetelina mi apare așa într-un nor pentru că nu vedem nimic. It's a good sign. Da, e din cauza soarelui, dar eu zic că e un semn bun ăsta. Mulțumesc pentru această prezentare, domnule Copman, și mulțumesc pentru prezență. Am o întrebare în ceea ce privește uh, problema relevată de, în ceea ce privește DG Budget, și anume pierderile bugetare uh, legate de neplata de către Regatul Unit uh, a, pentru 2017-2019. Ar fi 2,5 miliarde de euro, dacă nu mă înșel. Cum vă veți ocupa de această problemă? Uh, chiar ne putem aștepta ca Regatul Unit să plătească această sumă? Și apoi aș vrea să știu dacă puteți face câteva comentarii pe marginea planurilor dumneavoastră pentru Open Space, pentru lucrul în Open Space în această perioadă legată de COVID. Mulțumesc foarte mult pe domnul director general. Nu îl mai văd deloc, dar presupun că e undeva aici în dreapta mea, în față. Mulțumesc, doamnă Holmeier. Mai sunt încă aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte la obiect. Voi începe cu întrebarea dumneavoastră, doamnă Holmeier, uh, în ceea ce privește pierderea de 2,1 miliarde de euro din partea Regatului Unit. Uh, aceasta este suma de altfel pe care o atacăm în instanță Apoi mai sunt și dobânzile considerabile, pentru că pe măsură ce trece timpul se acumulează și acestea. Și tocmai de aceea le readucem aminte englezilor din când în când de asta, deci ne apropiem uh, rapid de 3 miliarde. Regatul Unit refuză să plătească, deci e clar un caz în instanță. Audierea, precum v-am spus, va avea loc spre finele anului. Acum nu pot să vă spun uh, ce hotărâre va lua instanța, însă uh, jurisprudența în acest caz și uh, pe baza activității Olafului uh, indică uh, cauza noastră este una foarte solidă și apoi Regatul Unit și după finele acestui an trebuie să-și angajeze angajamentele în baza dreptului UE uh, pentru angajamentele luate pe vremea când încă era membru al UE. Uh în ceea ce privește contravaloarea uh, celorlalte cazuri agregate, ajung cam la aceeași sumă cu cea pe care ne-o datorează Regatul Unit. Și așa ajung și la alte întrebări importante adresate. Uh, în ceea ce privește creșterea ralurilor, Practic e vorba de trei motive care au dus la această creștere. În primul rând, în uh, CFM-ul actual, condițiile pentru plăți s-au schimbat din N plus 2 în N plus 3 și asta a dus uh, în mod automat la o încetinire a execuției cam 33 de milioane de raluri la finalul perioadei, iar pe termen mai lung, evident că uh, Există și uh, efecte ale inflației și uh, VNB-ului. Dar în raportul de plăți pe care tocmai ce l-am publicat și pe care vi l-am pus la dispoziție la începutul lunii, avem uh, o avem niște prognoze conform care ar, trece, ar crește doar cu vreo 3 milioane de euro. Deci, practic, e vorba de o stabilizare până la urmă. Practic, nu, e, nu apar mari uh, schimbări în regulile de, uh, de bursare. Deci, avem N plus 3 astăzi și tot N plus 3 va rămâne și în uh, perspectivele financiare viitoare. Acum, Evident, și noi suntem de acord că în un RAL mai mic ar fi mai bine pentru că ar accelera plățile, dar acum să nu confundăm RAL cu o lipsă de punere în aplicare a bugetului. Nu, e vorba de o nouă trăsătură care are de-a face cu investițiile pe termen lung. Și perioada pentru debursări, pentru uh, angajamente și așa mai departe e lansată. Mm, deci, chiar dacă am vrea să crească uh, cheltuielile, totuși trebuie să luăm în calcul și acest lucru. A mai fost o întrebare în ceea ce privește trecerea de la ABAC, sistemul uh, de contabilitate actual, la SUMA. Să știți că SUMA încă nu e într totul pus la punct și încă nu a intrat în vigoare. O vom face în mai multe etape. Întâi de toate vom uh, Uh, trimite la, trimite la agențiile pilot care vor începe punerea în aplicare și care au o serie de garanții, date fiind uh, bugetele acestor agenții, um, banii pe care îi învârt aceste agenții. E vorba de un exercițiu extrem de important, critic chiar. Și apoi, în E vorba de costuri de 20-25 de milioane de euro costuri. E vorba de o depășire uh, estimată uh, comparativ cu estimările făcute la începutul proiectului. Dar această creștere se, leagă, se datorează de faptul că acest program, de fapt, este mult mai complex decât în, ne închipuisem noi inițial. Și apoi au crescut, au crescut și costurile de software și de licențe, lucru care explică, de fapt, această diferență mare de preț. Iar o complexitate mai mare înseamnă o durată mai mare și, un, um, și personal extern suplimentar ce trebuie implicat în proiect. Însă vă pot spune că proiectul uh, merge bine, nu am, înt- nu am uh, întâmpinat întârzieri suplimentare și sunt foarte mândru de colegii implicați în acest proiect, pentru că um, în uh, faza de dezvoltare a continuat foarte bine pe perioada crizei COVID și nu s-au uh, nu s-a ajuns la niciun fel de întârzieri. Deci acum intrăm practic în faza critică, cea de uh, construire realmente a acestui proiect. În privința OLAF, aș trebui să vă spun că e vorba de un produs um, individualizat, să spun așa, care mărește predictibilitatea și, o mai bună, și va duce la o mai bună punere în aplicare a bugetului. Și deci, până la urmă, aș putea să spun că e mai degrabă un, um, o investiție pentru o mai bună funcționare. În ceea ce privește ralurile, v-aș răspunde mai degrabă în uh, scris pentru că nu am uh, cifrele exacte sub uh, ochi. Domnule Dehovski ați vorbit despre IDES și despre cum funcționează. Vă mărturisesc că dacă la început totul a funcționat bine, au apărut tot felul de excluderi, așa cum apare și în raportul anual de activitate, și s-a ajuns la un fel de avertizare, așa. Uh, cele uh, companiile care apar în acest sistem au dreptul de a se apăra. Eu unul aș vrea să se revizuiască acest lucru la finele anului acesta sau începutul anului viitor pentru a vedea dacă totuși nu am putea accelera sistemul. Dar oricum reiese destul de clar că conștientizarea în rândul uh, contractanților și participanților a avut de câștigat. Ultima întrebare. Cred că am întrebat uh, în ceea ce privește uh, pierderile din uh, în ceea ce privește resursele proprii tradiționale, dar aș vrea să spun că s-a scăzut foarte mult aceste scăderi odată ce au crescut controlele dar totuși, ă, dincolo de problema britanică, au fost și alte ă, pierderi. Noi lucrăm îndeaproape cu colegii de la DGTAC sud pentru a ne asigura că vom avea toate instrumentele la îndemână pentru a putea acționa mai rapid Uh, cu datele vamale. Deci, clar, da, datele vamale uh, mână în mână cu inspecțiile, cu controlele, vor face să putem evita pe viitor uh, problemele cu care ne-am confruntat până acum. În ceea ce privește uh, munca în open space la DG Buget, la, mm, în toiul crizei COVID, bineînțeles că am uh, pus în așteptare acest uh, proiect. Noi ne vom uh, revizui oricum multe politici. Să știți că e, mm, lucrăm cam cu 15-20% din personal la locul de muncă. De văzut ce se va întâmpla pe viitor. Uh, vis-a-vis de practicile din trecut. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. O întrebare foarte interesantă pe viitor. Câte clădiri, câte săli, cum ne organizăm. Uh, cred că, într-adevăr, uh, coronavirusul ne-a dus în fața unor noi mentalități și nu e încă clar care va fi rezultatul. Va fi interesant de dezbătut. În mod normal, doamna Strugariu cred că trebuia să intervină și o va face online, de la distanță. Ramona, ne auzi? Mă auziți? Da. Te auzim și te vedem. Sunt în sala de la Libe. Aș avea și eu o întrebare. În raportul anual se menționează că unele DG-uri se bazează pe elementele minime în ideea că dacă rata erorii este mai mare de 2%, atunci bugetul utilizat va fi mai mic. Asta înseamnă că s-ar putea să existe un control mai scăzut pentru milioane de euro și nu se vor face modificările necesare. Și aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, Viola. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt. Sistemele IT actuale nu ne ajută prea mult să colectăm datele prea ușor ce nevoie de investiții în domeniul IT avem nevoie pentru a ne asigura că atât publicul larg cât și comisia vor putea avea informații ușor disponibile pentru a vedea ce se întâmplă cu beneficiarii pentru bugetul UE, pentru că asta ne interesează pe noi toți. Mulțumesc! Mulțumesc, Viola. Cred că vom avea un răspuns bun la această întrebare din partea directorului general, domnul Cernețchi. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście też miałem pytanie o Brexit, jak pani... Mulțumesc. Și eu aș avea o întrebare legată de Brexit, dar n-am să o mai pun pentru că am auzit deja care este răspunsul. Așa că trec la următoarea întrebare. Dumneavoastră ați vorbit despre noua strategie pentru inspecție și control. Vreau să ne detaliați un pic mai mult. Mulțumesc! Domnule director general, ultima rundă e a dumneavoastră. Indeed. Uh, maybe first... Mulțumesc. În primul rând, în legătură cu această întrebare legată de minimis, o întrebare pertinentă și mă bucur pentru că pot să vă asigur că în această rundă am trecut de la o situație în care toate rezervele trebuie menționate uh, la uh, rezervele care sunt legate de o rată erorii mai mică de 2%. Acestea sunt uh, eliminate și știm care este rata exactă. E vorba de 5 milioane de euro pentru cele 17 rezerve manifestate și asta nu înseamnă că nu ne interesează cele 5 milioane de euro, dar uh, e important să ne centrăm pe celelalte peste 100 și ceva de milioane care sunt în rezervele manifestate peste 2%. În al doilea rând, mă uh, bucură uh, întrebarea pe care ați făcut-o legătură de acea uh, posibilitate unică de tratare a datelor, care interesează foarte mult Comisia și cred că este esențial uh, nu doar să avem acces la informații, să avem informația legată de beneficiarul final, cât și să combinăm aceste informații într-un sistem de inteligență artificială, să putem uh, face legătura între informații. Avem deja un instrument, DAFNE, care este utilizat în mod voluntar de mai multe state membre, deci uh, am putea adapta acest instrument, uh, ceea ce ar fi destul de economic pentru noi, pentru că sistemul există deja. Și deci ne orientăm în acest sens fără să avem o idee precisă în legătură cu instrumentul final, însă probabil că pe termen scurt asta ar fi soluția cea mai rapidă. Însă înainte de a face asta și vreau să subliniez acest aspect, trebuie să ne asigurăm că obligațiile pentru statele membre de a înregistra beneficiarii finali uh, să fie înscrise în legislație, pentru că asta nu se întâmplă la ora actuală și tocmai aici Comisia intervine în procesul de uh, codecizie pentru noua generație de programe. Și știm că comisia dumneavoastră a jucat un rol esențial și mă bucur să analizați acest aspect la nivelul Parlamentului pentru că nu există acest lucru în uh, uh legislație, pentru că chiar dacă am reușit să avem un instrument de prelucrare datelor, nu avem datele pe care să le prelucrăm. Uh, Ultima întrebare. Noua strategie pentru implementarea TOR. Avem trei aspecte aici. În primul rând, situația e mai bună pentru a ține și mai mult cont de riscuri. Am limitat numărul de inspectori. Toate acestea trebuie să se bazeze pe riscul existent în al doilea rând, și cred că am uh, uh, făcut deja o referință în acest sens, încercăm să aducem la oaltă toate informațiile disponibile prin această capacitate unică de analiză. Includem aici uh, datele vamale, includem și OLAF-ul, respectând, bineînțeles, independența sa. Toate acestea pentru a avea o bază și mai mare și există în sfârșit un al treilea aspect, cel al implementării și pot să vă asigur uh, pentru Regatul Unit, uh, uh, dacă am găsit că există un pericol pentru interesele financiare ale Uniunii, atunci alte state membre ar trebui să plătească pentru aceste eventuale daune. Deci, recuperarea banilor pierduți este o parte importantă a sarcinii noastre și sunt multe state membre care fac acest pas uh, înainte în acest moment. Mulțumesc! Herr Kuss, Sie dürfen jetzt den glorreich... Da. Domnule Kuss, aveți onoarea să faceți uh, încheierea unei zi glorioase și lungi. Vă întreb dacă mai uh, avem interpretare. domnul președinte zice că interpreții mai sunt încă aici. Două minute mai aveți timp. Îmi trebuie doar un minut. Mii de mulțumiri. Pentru mine a fost o nouă experiență de a participa uh, pe, într-un, într-o astfel de constelație întrebări uh, bine just, răspunsuri bine justificate. Și mă bucur și că iată a fost o primă luare de contact și aș dori să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care au fost implicați astăzi. Mulțumesc și din partea mea, spune doamna Holmeier. Mulțumim, domnule director general. Aștept uh, cu interes uh, lunile care ne așteaptă și cu uh, aceste sisteme de care vorbeați uh, în timp real, care să ne permite să facem um, căutări încrucișate și prin implicarea art- inteligenței artificiale care ne-ar scuti de a implica um, statele membre în procese de luni de zile până să obținem aceste informații șefii de stat și de guvern au spus uh, că își doresc de fapt așa ceva, însă nu prea sunt sigură dacă ar fi prea fericiți uh, unii să se chiar realizeze. Mulțumesc pentru munca extraordinară și pentru dialogul foarte bun pe care l-am avut. Permiteți-mi să vă comunic uh, și rezultatele. Au participat 29 de membri. Toate voturile au fost valabile exprimate. Uh, felicitări, este prima dată când procedăm așa. Am fost extraordinari. Ambele rapoarte au trecut, primul cu 28.10, al doilea 24.23. Pe 15 octombrie, între 13.45, și următoarele vor avea loc următoarele noastre întâlniri. Vă mulțumesc că ați rămas până acum și domnului Copman pentru răspunsurile și răbdarea.